przewodniczący! Vine președintele. Dragi colegi, o să începem votul, dar înainte de aceasta aș dori să dau cuvântul domnului Ianuș Wojciechowski care a dorit să ia cuvântul. Domnul Ianuș Wojciechowski. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, dragi colegi, ieri în Polonia, în orașul Ugi, locul de muncă din uh, biroul său, Domnule președinte, dragi colegi, ieri, în Polonia, în orașul Uci, la locul său de muncă, un eurodeputat a fost uh, omorât. Domnul Marecor, asistentul eurodeputatului, a fost uh, omorât. Suntem uh, oribilați de această crimă și acest, uh, această crimă a fost uh, uh, cauzată de uh, opoziția din Polonia. Acest lucru a dus la o tragedie. Parlamentul European ar trebui să condamne ura și violența care nu trebuie să-și aibă locul în Europa și în democrația europeană. Domnule președinte, aș dori uh, să vă cer să uh, păstrăm un minut de reculegere pentru cel care a căzut la locul de muncă. Vă rog să vă ridicați. Madame, the floor is yours. Doamna, aveți cuvântul. 684. Mulțumesc, domnule președinte. Am arătat ce putem să facem în calitate de Parlament atunci când am intrat aici în plenară au fost oameni care m-au asaltat spunând că trebuie să semnăm rezoluții, după care am uh, văzut oameni uh, cu baloane în sprijinul unor amendamente. V-aș uh, cere, domnule președinte, să puneți ordine în toate acestea. Mulțumesc. Trecem, doamnelor și domnilor, la vot. Doamnelor și domnilor, trecem la vot. Aș dori să vă rog, domnule președinte, să luați uh, o hotărâre. Vedem în hemiciclu baloane. Este acceptabil acest lucru sau nu? Dacă nu este acceptabil, atunci să dispară aceste baloane. Uh, dacă este acceptabil, atunci și noi vom veni data viitoare cu baloane roșii sau galbene. Dragi colegi, astăzi votăm. Vom vota pe o temă extrem de importantă legată de manifestările din acest hemiciclu. O să vă rog să renunțați la aceste manifestări pentru moment. Ar fi un gest uh, care să ne permită să votăm. Vă rog, nu în plenară dar, sigur, dumneavoastră trebuie să luați uh, decizia. Președintele, dragi colegi, doamnelor și domnilor, începem votul. pe ordinea de zi votul privind revizuirea acordului cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană, raport Paolo Orangel, Este un raport foarte important, îl supun votului. Vot unic. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc. Adoptat. pe ordinea de zi acum votul pe marginea raportului domnului Rangel adaptarea regulamentului de procedură al Parlamentului la acordul cadru revizuit referitor la relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană. Îl supun la vot. Trebuie să avem aici majoritate calificată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? majoritate netă. Raportul a fost adoptat. Aș dori să vă spun că este rodul unor uh, lungi negocieri cu Comisia Europeană. Uh, țin să subliniez în primul rând faptul că domnul Rangel a avut un uh, rol important, dar și domnul Leine cel care a condus uh, în numele nostru uh, negocierile cu uh, Comisia Europeană, domnul Rangel, doamna Wallis, domnul Spopoda și alții. Le mulțumesc tuturor pentru rezultatul acestor negocieri. Mulțumesc de asemenea președintelui Barroso și vicepreședintelui Șefcovici. Suntem mulțumiți de rezultatul excelent, așa încât felicitări ambelor părți, vom putea să lucrăm foarte bine. Vom semna acum acordul, domnule președinte. Lady, Ashton will know. Przystępujemy do drugiego głosowania, drugie, drugiej serii. Dotyczy to... Trecem acum la, al, la a doua parte a voturilor noastre referitoare la Serviciul European de Acțiune Externă ordinea de zi prevede să votăm raportul doamnei Gresle privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al comunităților europene în ceea ce privește Serviciul European pentru Acțiune Externă. Și de asemenea raportul Galtieri. Amendamentul numărul 1, blocul 1, pe acesta îl votăm. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum votăm referitor la propunerea modificată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm rezoluția legislativă prin vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. Se adoptă, puteți vedea și dumneavoastră, cu o majoritate foarte mare. Felicitări doamnei Gresle, domnului Rivelini, și tuturor celor care au fost implicați uh, în elaborarea acestui raport. Felicitări! Trecem acum la raportul domnului Rapca, modificarea statutului funcționarilor comunităților europene și a regimului aplicabil celorlalți agenței comunităților. În primul rând, proiectul 42 de amendamente ale Comisiei Jurii, Votăm în bloc de la 1 la 42. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Votăm acum propunerea modificată. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm acum Amendamentul legislativ, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Adoptat cu o mare majoritate, felicitări domnule Rapcai. Felicitări domnului raportor. Și trecem acum la cel al treilea raport din partea domnului Gualtieri și domnului Surian. Pe ordinea de zi este prevăzut proiectul uh, de buget rectificativ numărul 6 per 2010, secțiunea 2, Consiliul European și Consiliul. Votăm uh, prin vot, prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Vă mulțumesc. Cu aceasta raportul a fost adoptat. Felicitări domnilor Gualtieri și Surian. Doamnelor și domnilor, cu aceasta am încheiat lucrările legislative privind Serviciul European pentru Acțiune Externă. Doresc să le mulțumesc din toată inima tuturor celor care se găsesc alături de noi astăzi. pentru activitatea susținută pe care au prestat-o și pentru eforturile depuse. Noi uh, am realizat acest lucru în colaborare cu uh, președinții comisiilor din Parlamentul European și doresc să le mulțumesc tuturor pentru foarte bună colaborare. În mod personal, doresc să le mulțumesc însă anumitor persoane care au reprezentat Parlamentul la negocieri și de asemenea care au fost raportori și doresc să numesc aceste persoane. Vorbim aici de Elmar Brock, domnul Verhofstadt, Roberto Gualtieri, Ingeborg Gresle e, i Bernard Rapkei. Także... Și Bernard Rapkei. De asemenea, domnul Rivelini. Dânsii s-au preocupat de uh, buget. Vreau să numesc aceste persoane pentru că au uh, făcut o treabă foarte bună pentru a putea avea o armonie în ceea ce privește activitatea Serviciului European pentru Acțiune Externă. Și cred că acest acord la care s-a ajuns în cadrul Uniunii Europene merită felicitări. Deci, încă o dată, felicitări tuturor, dar felicitări și doamnei Ashton și tuturor celor care au negociat de partea sa. Felicitări și Consiliului pentru rezultatul foarte bun care a fost obținut. Domnul ambasador Christofferson este de asemenea alături de noi și dânsul a, a participat la negocieri, deci aplauze. Where's, where's Ah, Am pregătit niște flori, un buchet de flori pentru doamna Ashton, însă dânsa nu este prezentă, așa încât, ca de obicei, sigur, așa se întâmplă, pe doamne trebuie să le așteptăm. Nu m-am așteptat la asta, dar trebuie să fim mereu pregătiți pentru o asemenea situație. Noi, ca bărbați. Trebuie să fim pregătiți pentru orice. Iată că vine.